Okay, colleagues, we are going to make a start. We're a couple of minutes late. Dragi colegi, să începem. Uh, avem o întârziere de câteva minute. Mă voi asigura că nu pierdem din timpul intervențiilor pentru asta. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră în această seară, la această audiere și doresc în numele comisiei noastre să urez bun venit domnului Cristos Tilianides, comisar desemnat pentru ajutor umanitar și gestiunea crizelor. Unii dintre dumneavoastră ați fost prezenți uh, ieri seară, dar pentru cei care nu ați fost, vă prezint procedura. Se lucrează pe baza regulii 118 și anexa 16 din regulamentul de procedură, uh, evaluându-se comisarii desemnați pe baza competențelor lor generale, angajamentului european și independență personală. De asemenea, uh, se, va evalua, se vor evalua uh, competențele de comunicare și cunoștințele în domeniul portofoliului. Vă informez că acest, această audiere este transmisă în direct pe site-ul Parlamentului European Uh, și prin satelit. Bun venit așadar tuturor celor care ne urmăresc pe aceste căi. După audiere veți putea accesa pe site înregistrarea audio a acestei audieri. Avem interpretare în 23 de limbi. Toată lumea va fi sub presiunea timpului, dar vă rugăm să nu vorbiți prea repede, deoarece interpreții nu vă pot urmări dacă vorbiți prea repede. Din câte am înțeles, astăzi este ziua internațională a uh, traducerilor și interpretării. Felicitări uh, și mm, o bună zi a traducerii tuturor. I-am trimis domnului comisar de semnat câteva întrebări în scris. Dumnealui a răspuns la ele și v-am, ați primit copii la acestea. Um, copii sunt uh, disponibile și în sală. Cum vom proceda? Domnul Stilianides va ține o uh, intervenție de introducere de nu mai mult de 15 minute, iar apoi vor urma 45 de întrebări. În prima rundă, fiecare grup politic va putea adresa o întrebare timp de un minut. Domnul comisar desemnat va avea un minut și jumătate pentru a răspunde. După acest răspuns, poate urma o întrebare de completare de 30 de secunde și răspunsul poate fi de un minut. Deci prima rundă, 4 minute la, pe întrebare. Celelalte întrebări vor fi în sloturi de 3 mm, minute. Un minut întrebarea, două minute răspunsul. Dragi colegi, vă rog să nu uitați timpul, aveți un ceas foarte mare pe care îl vedeți în fața dumneavoastră, vă rugăm să nu depășiți timpul de intervenție. Vom avea de asemenea întrebări din partea a două comisii invitate la audierea noastră, deoarece lucrează în uh, domenii care se suprapun cu al nostru, Comisia de Mediu și Comisia de Afaceri Externe. După ce aceste Uh, comisii uh, vor fi intervenit, vom deschide runda de întrebări din partea grupurilor politice. Începem acum. Domnule Stilianides, aveți cuvântul pentru până la 15 minute. Vă mulțumesc.